Dragi colegi, haideți să continuăm întâlnirea noastră cu punctul 13 de pe ordinea de zi. Urez bun venit doamnei Romana Vlahutin, ambasadoare onorifică pentru conectivitate la Serviciul European de Acțiune Externă. Doamna Vlahutin a fost uh, de mai multe ori oaspetele acestei comisii în calitatea sa anterioară Um, de um, expert în Tirana, dar acum se ocupă de ceva cu totul diferit. V-am invitat aici și la inițiativa um, colegului nostru Beauty Coffer, care a propus să punem strategia pentru conectivitate a Uniunii Europene pe ordinea de zi prin urmare, vrem să discutăm acest subiect de interes uh, tot mai mare pentru Uniunea Europeană și pentru că deja am pierdut 15 minute, vă dau imediat cuvântul. Poate ne puteți face o scurtă prezentare de vreo 10 minute, după care să ne mai lăsăm 15-20 minute la dispoziție să discutăm câteva chestiuni. Bun venit încă o dată, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, e o plăcere să fiu aici. Conectivitatea este un subiect foarte cuprinzător și mm, înainte să vin aici m-am gândit să-mi împart introducerea în două părți. În primul rând, generalități despre conectivitate și în ce înseamnă ea pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru securitate și pentru economiile noastre și apoi să intru în detaliu cu privire la strategia pentru conectivitatea Europei și a Asiei și ce am făcut pentru a o pune în aplicare până acum. Întotdeauna mai întâi sunt întrebată ce e conectivitatea și ce înseamnă ea, pentru că pentru fiecare înseamnă altceva și de fiecare dată încerc să găsesc o explicație mai bună. Dar, în esență, vorbim despre o investiție strategică, coerentă și integrată în infrastructură infrastructură atât fizică cât și de reglementare. Uniunea Europeană însă, și este cel mai bun exemplu al unei asemenea investiții strategice, coerente și integrate, pentru că suntem ceea ce suntem datorită investițiilor făcute în conectivitatea noastră. Ca instrument de politică externă, conectivitatea este foarte importantă, fiindcă ea nu are o valoare neutră. Ea vine cu o proiecție de valori, norme și reglementări, cum ar fi protecția mediului, transparență, protecție socială, egalitate de gen și viziunea europeană asupra guvernanței globale. O să parcurg alături de dumneavoastră foarte rapid trei elemente cheie cu implicațiile colectivității pentru politica externă. În primul rând, dimensiunea politică. Dacă ne uităm la cifre și am făcut multe studii, o să vedem că Uniunea Europeană este în topul majoritatea conformații uh, graficelor globale. Avem cel mai mare PIB, cel mai mare, uh, cele mai mari uh, investiții străine, suntem pe locul 2 la fondurile de investiții. Uniunea Europeană este de departe cel mai mare furnizor de asistență pentru dezvoltare din lume, însă există aici o comparație foarte interesantă. În ultimul ciclu bugetar, Uniunea Europeană și statele membre au furnizat circa 414 miliarde de euro în granturi și fonduri pentru asistență, comparativ cu 450 de miliarde de euro în împrumuturi pentru uh, inițiativa O Centură în Drum uh, desfășurată în aceeași perioadă. Dar perspectiva este diferită. Faptele și cifrele nu se transpun în, politic, în poli, putere politică pe scena globală. Vorbim întotdeauna cum Europa trebuie să treacă de la jucător la jucător. Există o serie de decizii operaționale și politice ce trebuie luate pentru a remedia acest dezechilibru dintre fapte și percepții, iar conectivitatea externă are și ea impact politic pentru coeziunea și creșterea economică internă. Al doilea element foarte important este securitatea, mai ales securitatea economică, pentru că suveranitatea strategică a Uniunii Europene uh, este foarte strâns legată de conectivitate. Și o să menționez câteva lucruri. Utilizarea duală a unor facilități cum sunt porturile, acces la materie brută, întreaga discuție privind 5G, diversificarea lanțurilor valorice. Uh, și cred că cea mai recentă situație cu coronavirusul și întreruperea aprovizionării este un exemplu foarte bun, fiindcă Există rapoarte care spun foarte clar că dacă situația nu revine curând la normal, este posibil, de exemplu, să ne confruntăm cu un deficit semnificativ de produse farmaceutice, inclusiv antibiotice, fiindcă 70% din medicamentele generice sunt produse în India și în Japonia cu uh, materie primă care vine din China. Și al treilea element, foarte important pentru noi, dar și extern, se referă la prosperitatea economică, atât internă cât și externă. Studiul Băncii Mondiale a descoperit că fiecare 1% din PIB-ul global investit în infrastructură face ca PIB-ul global să crească cu 2% și cu 7% în țările în curs de dezvoltare. Pentru afacerile europene, asta înseamnă și acces la o gamă mai mare de piețe și crești cu o creștere de 1,5% în zona euro, comparativ cu 4% în, țări, în piețele în curs de dezvoltare, oportunitatea este semnificativă. Banii sunt ieftini la momentul de față, există foarte mulți bani și pe piețele de capital uh, există uh, vreo 13 trilioane de euro disponibile pentru investiții. Totodată există predicții că doar în Asia până în 2030 vor fi necesare vreo 26 de 3 triliarde de euro pentru investiții care nu pot fi acoperite din fonduri publice. Deci trebuie să stimulăm și să sprijinim investițiile private și să încercăm uh, ca operatorii privați europeni să lucreze cu noi în acest sector al conectivității peste tot în lumea. Toată lumea vorbește despre conectivitate pentru că aceasta devine instrumentul geopolitic al secolului, iar Uniunea Europeană a răspuns și ea la această provocare. În octombrie 2018, Consiliul European a adoptat uh, Conectarea Europei și Asia, un, uh, o piatră de temelie pentru strategia europeană și în 2019 am început punerea în aplicare a acestui program, inițial prin a ne organiza S-a creat o poziție, o mică echipă care se ocupă de acest lucru. Am uh, creat un grup de lucru co-prezidat de colegi de la comisie și uh, ne coordonăm uh, constant și extensiv și cu statele membre. Strategia în sine stabilește elementele cheie ale abordării europene. Vorbim despre patru piloni: transport, energie, conectivitate digitală și umană și vrem să punem totul din aplica- în aplicare plin, construcția infrastructurii fizice, prin asigurarea sprijinului financiar și prin crearea de parteneriate. Și există două principii fundamentale. Durabilitatea financiară, economică, ecologică și un nivel de uh, egalitate pentru toată lumea. Am avut discuții și cu țările potențial beneficiare și cu comunitatea de afaceri, precum și comunitatea, cu comunitatea științifică, pentru că vrem să ne bazăm deciziile pe cunoștințe științifice și pe înțelegerea diverselor contexte. Totodată am negociat și am uh, semnat un parteneriat de conectivitate cu Japonia, și am avut un foarte reușit forum Europa Connectivity în septembrie anul trecut, care, spre marea noastră surprindere, a creat uh, vreo 11,5 milioane de interacțiuni doar pe rețelele sociale, ceea ce e enorm pentru ceva organizat de UE. Munca de punere în aplicare ne-a oferit uh, clarificări și cu privire la deficiențele ce trebuie tratate, cu privire la adevăratul potențial și adevăratele capacități ale UE și la deciziile ce trebuie luate, astfel încât Uniunea Europeană să-și asume cu adevărat o poziție de lider în ceea ce privește conectivitatea transfrontalieră. Una dintre principalele noastre probleme este granularitatea masivă, fragmentarea. Facem multe, dar facem asta separat, pe bucățele, cu instituții, state membre, cu sute de nume, sute de acronime și atunci nu e foarte posibil să se pună întotdeauna fața Uniunii Europene acțiunilor pe care le facem nu este doar o problemă de comunicare, nu e vorba că nu știm să comunicăm, ci este o chestiune sistemică, pentru că vine din foarte multe acțiuni și elemente paralele care trebuie și trebuie abordat acest lucru. Încercăm să o facem prin noul instrument de uh, promovare, dar și lucrând la vizibilitate. În mod clar, Uniunea Europeană are nevoie de o altă abordare. Uniunea Europeană și statele membre pot să aibă efect global doar împreună. Separat luate, instituțiile sau statele membre nu au cum să ajungă la același nivel. O altă deficiență este lipsa unei legături clare cu instrumentele. Noua propunere CFM uh, desemnează sume semnificative pentru Uh, Fondul European de Dezvoltare Durabilă Plus și este o oportunitate de a folosi conectivitatea ca abordare de politici integrată. Ne mai lipsește o platformă financiară centrală, un loc unde proiectele, finanțele publice și investitorii privați să facă schimburi, să se întâlnească și, deși un uh, raport uh, merge în direcția corectă, el poate și să discute soluții concrete și cred că dacă am avea o asemenea instituție, lucrurile ar fi mult mai bine um, axate pe rezultatele noastre în uh, domeniul conectivității. În sfârșit, avem nevoie de o voință politică uh, clară, Uniunea Europeană trebuie să fie mult mai geopolitică în modul în care planifică și execută alternative credibile, mai ales pe înțelegerea europeană a durabilității și a unui nivel uh, cu condiții egale pentru toată lumea. Este uh, un instrument bun, o agendă pozitivă care ne permite să ne angajăm cu parteneri diferiți și la niveluri diferite pentru a face progrese. Oferta europeană este necesară, este așteptată, dar trebuie să fie coerentă, integrată, bine centrată și ușor de înțeles. Este o oportunitate și trebuie să facem tot ce putem pentru a profita de ea. Putin, for this update. Mulțumesc foarte mult, doamnă ambasador, pentru aceste date actualizate. Dau cuvântul colegilor care doresc să participe acum la un schimb de opinii. Ați vorbit despre apetența care există pentru crearea unor uh, acronime pe care nimeni nu le mai înțelege. De mult mi-am dorit să existe o interdicție, cel puțin pe un an, a folosirii și utilizării acronimelor Uniunii europene, pentru că avem exemple cât se poate de uh, uh, ridicole, cum ar fi NDI, ce nimeni nu mai știe cum să mai se pronunțe aceste acronime, nimeni nu mai știe în afară de cei din sală sau de la uh, Berlemont ce poate să mai reprezinte acest gen de acronime. În sfârșit, dau cuvântul în primul rând colegilor, colegului care ne-a solicitat uh, să punem acest subiect pe ordinea de zi, domnul Butikofer. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Domnule președinte, mulțumesc, doamnă ambasador, pentru prezentarea dumneavoastră. Mă bucur că discutăm acest uh, subiect la comisia noastră, AFET. Consider și cred cu tărie, pentru că avem ambiții geopolitice și sper că asta își dorește și comisia, Strategia de conectivitate poate să ne dea unele dintre acele instrumente chiar puternice, dacă este să însemne ceva strategia noastră. Asta ar trebui să ne încurajeze în promovarea unor astfel de tematici și vedem că în alte părți ale lumii ea este urmărită totuși cu destul interes. Așadar, da, deci americanii sunt mai mult decât interesați să facă echipă cu noi în găsirea unor mecanisme de cooperare uh, între noi, deci și uh, agenda lor de conectivitate. Așa cum a spus domnul ambasador, uh, am semnat un acord și cu, sau o înțelegere cu Japonia, așa cum își dorește, se pare, și uh, Corea de Sud în curând. Deci, un interes deosebit pentru țările ASEAN, în general. Asta reflectă, cu siguranță, oarește așteptare uh, față de noi, față de ceea ce noi putem să dăm ca rezultate. Uh, având în vedere propria noastră strategie privind conectivitatea. Mi-aduc aminte de o conversație de acum ceva vreme cu ministrul indonezian uh, de finanțe. Fusese întrebată ce credea despre strategia Belt and Road a chinezilor și a spus dați-mi o alternativă și o să vă spun apoi. Iată, ceva absolut grăitor. Pentru că nu e vorba numai de Indonezia aici. Dacă putem, într-adevăr, să facem ceva cu această strategie privind conectivitatea, dacă putem să îi dăm aripi, să îi dăm roate, acestei strategii, cred că asta va însemna o ocazie, o șansă de a coopera cu parteneri nu mai să cooperăm noi cu cei din Asia de Est, dar de ce nu și cu parteneri din Africa? De exemplu, există, presupun, câteva chestiuni legate de priorități care trebuie discutate dacă ne dorim ca această strategie, strategie chiar să meargă. Primul rând să se dea finanțările acolo unde e necesar. S-a mai spus asta și în discuția privind CFM-ul în ce privește instrumentul de dezvoltare și dacă nu facem asta, vom pierde pe toată linia. Vom fi perdanți. Dar nu e vorba numai de a finanța, de a da bani și linii bugetare. Trebuie și instrumente pe măsură avem fondul de garantare a investițiilor, care poate fi aplicat și s-a aplicat în anumite regiuni, dar nu în Asia. Ar fi bine ca el să poate să fie extins și propus și uh, în țările asiatice. De asemenea, mă gândesc că am putea ca investițiile în uh, infrastructuri publice uh, să fie mai bine luate în considerare de bănci cum ar fi BEI. Să nu uităm de echipa pe conectivitate care a făcut foarte multe până acum. Dincolo de asta avem nevoie de un sprijin mult mai vizibil de la vârful Uniunii Europene ori președinta comisiei uh, direct, ori să uh, însărcineze ea pe cineva care să se ocupe direct de această agenda a conectivității, pentru că ea este atât de cuprinzătoare, de complexă, de amplă și sunt atâtea și atâtea voci critice care se opun uh, Uh, mai mult sau puțin cunoscute acestor eforturi, inclusiv în cadrul directoratelor noastre generale, pentru că e vorba de ceva geopolitic, așa de mare este așadar complexitatea încât e nevoie de cineva care să coordoneze toate aceste eforturi. Și cred că toată dorința noastră și ambiția noastră geopolitică s-ar putea să se izbească de incapacitatea noastră de a avea această strategie. Dacă nu facem asta până în septembrie, s-ar putea să pierdem uh, trenul. Încă o dată, un exemplu de cuvinte frumoase din partea Europei, uh, neurmate de nimic altceva. Ar fi o ocazie ratată și mi-ar place să lucrăm împreună pentru a evita o astfel de situație. Mulțumesc, domnule Butikofer. Acum urmează doamna Fotiga. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru prezentarea, doamna ambasador, pentru prezentarea dumneavoastră și domnului Butikofer îi mulțumesc pentru inițiativa sa. Există atâtea și atâtea elemente legate de această conectivitate încât, da, ea trebuie să ne preocupe inclusiv în cadrul politicilor noastre actuale. Acum ceva vreme, destul de recent, acum vreo 2-3 ani, am văzut ce înseamnă asta când am încercat să mă duc cu avionul de la Helsinki la Sofia. Mi-a trebuit uh, o zi întreagă și asta fără să mai socotesc întârzierile. Impresionant. Asta e doar un exemplu. E adevărat. Trebuie să ne preocupe drumurile și căile de acces dintr-un punct în altul al continentului nostru și cu celelalte continente. De asemenea, aș spune două lucruri. Unul se referă la relațiile noastre cu Japonia există încă multe obstacole și e nevoie să avem, și mă refer la calea mărilor, e nevoie să avem această libertate de navigație, care printre altele este și un hobby al meu. Pe de altă parte, mă gândesc la strategia pentru Africa, care va fi abordată, a, adoptată în curând. Colegiul Comisarilor o va face în luna martie, dacă nu mă șel și noi ne vom concentra pe acest subiect. Bineînțeles, să nu uităm că e vorba de infrastructura de transporturi care acolo este cât se poate de învechită și mă gândesc la cum se pot uh, face legături între capitalele statelor uh, cu deschidere la mare, uh, legături cu teritoriul european și cum să permite asta o mai bună integrare a piețelor uh, um, africane. Mă mai gândesc și la alte aspecte. Se vorbește mult despre integrarea lor regională, dar există multe aspecte legate de transport și conectivitate între Africa și Europa. Mulțumesc, doamnă Fotiga. Nu mai are nimeni ceva de spus în această etapă. Doamnă ambasador, mulțumesc foarte mult. Fără microfon. Nu avem microfon. Uh, you have mentioned the, the quote, give me an alternative, and this is a sentence that we... Am reținut ce ne-ați spus. Dați-ne o alternativă. Ceva deseori citat și uh, spus de diversi interlocutori în diferite țări. O astfel de discuție am portat și cu cei din Asia Centrală, pentru că acum avem strategia noastră care acoperă și uh, drumurile către Asia Centrală, trecând prin uh, Balcanii de Vest. Pentru noi este foarte important să creăm o ofertă alternativă care nu numai că trebuie să fie solidă din punct de vedere financiar, dar ea să fie și ușor de înțeles, să fie și concentrată. Colectivitatea este o chestiune de gândire și acțiune la scară. Schimbarea trebuie să se petreacă la scară, la o scară suficientă. Asta înseamnă, deci, ce se poate face pe plan uh, regional. Ați mai menționat alți parteneri și alte oportunități. Vreau să vă spun în acest context că India este foarte interesată să lucreze cu noi pe această conectivitate. Este o ocazie fascinantă, o oportunitate cu siguranță nu o vom uh, scăpa și, de fapt, uh, și toată regiunea ASEAN, importantă pentru firmele noastre, deja prezente acolo, dar asta trebuie făcut într-un mod coerent, uh, prin intermediul unui cadru reglementar și cu niște standarde și norme pentru investițiile în infrastructuri, pentru că asta face ca firmele noastre să fie competitive. Pentru noi este, avem tot interesul să propunem, să promovăm și să menținem cele mai înalte standarde de sustenabilitate ale acestor uh, proiecte. Și partea americană ne-a contactat uh, în legătură cu Blue Dot Network certificarea unor uh, astfel de rețele și infrastructuri. De asemenea, lucrăm cu Japonia pentru implementarea acordului. Noutatea ar fi că am identificat deja 5 regiuni în care dorim să facem mai multe lucruri împreună. Balcanii de vest, Africa, Pacific, Asia Centrală, printre altele. Și vreau să spun din nou că pentru noi este foarte important să putem să stimulăm investițiile private, capital privat, acesta este necesar operator din mediul privat și am discutat foarte mult cu firmele noastre europene care înțeleg foarte bine miza și aproape 69% din firmele germane sunt prezente în Japonia nu pentru a fi pe piața uh, japoneză, ci pentru a avea uh, întreprinderi comune și uh, afaceri comune cu japonezii, dar în alte țări. Uite, acesta ar fi un model demn de urmat. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Mai sunt alte comentarii de făcut? Se pare că nu. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamna ambasador, pentru prezența dumneavoastră aici și vom urmări această strategie cu atenție. Ne bucurăm că ne-ați dat date proaspete în legătură cu activitățile desfășurate în acest domeniu. Dragi colegi, avem un următor punct pe ordinea de zi planificat la ora 16.45. Propun o pauză de 10 minute și, bineînțeles, la fără un sfert uh, o să avem atâția și atâția colegi span, hispanofoni, avem un schimb de opinii în legătură cu Venezuela. López Gil. Buenas tardes, everyone. Dragi colegi, haideți să începem, de fapt să continuăm reuniunea noastră a FED. Ultimul punct de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu SAE legătură cu situația din Venezuela salut aici pe doamna Veronique Lorenzo, șef de diviziune America de Sud în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Bun, de ce am pus acest punct pe ordinea de zi? După ce a fost uh, ales președinte interimar Guaido, postul președinte al adunării naționale, situația din țară s-a înrăutățit tot mai mult. Vreau să subliniez în acest context că Parlamentul European recunoaște și îl sprijină pe Juan Guaido ca președinte legitim al adunării parlamentare, dar și ca președinte interimar al Republicii Bolivariene din Venezuela, conform articolului uh, relevant din Constituția acestei țări. Da, situația se rătăcește. Domnul Beasley de la FAO de dimineață ne-a spus că există și o criză umanitară în Venezuela, una dintre cele mai uh, profunde din aceste vremuri. Mulțumesc uh, pentru prezența dumneavoastră, doamna Lorenzo, și că ne dați informații proaspete în legătură cu situația uh, politică uh, militară socială din această țară și vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să reprezint Serviciul European de Acțiune Externă în această um, actualizare. Ultima am făcut-o acum câteva luni. Într-adevăr, situația se rotățește, spațiul de negocieri s-a îngustat și mai mult, iar impactul social, economic și umanitar sunt, este deosebit de mare. Toată stabilitatea întregii regiuni este uh, pusă sub semnul întrebării și ne găsim într-adevăr la o răscruce de vânturi. În primul rând, câte ceva în legătură cu consecințele asupra oamenilor obișnuiți uh, 20 de milioane de venezueleni au nevoie de ajutor umanitar și aproape 90% din populație sub uh, pragul sărăciei și probabil 6,8 milioane uh, suferă de uh, malnutriție. Asta este o cifră mică și foarte mulți copii neșcolarizați. Mii de oameni pleacă din țară în fiecare zi și uh, altul uh, refugiat al ONU, uh, Birou pentru Refugiați din ONU vorbește despre milioane de uh, refugiați, asta în contextul de probleme instituționale acute de democrație și de absență democrației și a statului de drept și nu credem că cei care părăsesc țara și se refugiază uh, Uh, se vor împuțina în curând, ei pleacă pentru că nu au acces la apă, la alimente, la uh, alte uh, resurse, mai ales pentru femei, pentru copii mici. Uh, încălcări ale drepturilor omului, așa cum au raportat uh, și în altul comisariat pentru dreptul omului, prin persoana doamnei, doamnei uh, Bașle. Uh, Venezuela este semnatara acestor convenții și trebuie să participe și să coopereze uh, pentru impunerea acestor uh, mecanisme de protecție a, uh, a, dreptului, a drepturilor omului. Agenția ONU, respectiv, trebuie să poată să acționeze în această țară, dar nu a fost lăsată să o facă. Bineînțeles că situația nu este una Uh, perfectă, în sensul că, până la urmă, uh, s-a lăsat un acces acestor reprezentanți ai ONU, mai ales în închisorile militare, un acces limitat. În ultimele luni, situația uh, s-a deteriorat și din punct de vedere politic. În ianuarie s-a încercat o lovitură pentru a prelua adună, conducerea adunării uh, naționale. Astfel de tentative au crescut tot mai mult în ultimii ani, precum și prin uh, manipularea acelor colectivos. Președintele încă nu a plecat, dar o serie dintre consilierii săi și membrii familiei au fost uh, deținuți sau băgați în închisoare și negocierile bat pasul pe loc și totuși Acum trebuie să evităm o situație de acțiuni irreversibile care să nu ne mai permită o soluție negociată. În ciuda polarizării și a problemelor, trebuie mobilizate în continuare eforturile actorilor internaționali principali și să vedem că uh, înainte de alegerile parlamentare de anul acesta s-ar putea să se deschidă o mică fereastră de oportunitate trebuie să existe pentru aceste alegeri o oarește uh, credibilitate, începând cu numirea Comisiei Naționale Electorale, care și ea trebuie să se bucure de credibilitate. Toți actorii uh, politici s-au pus de acord și trebuie să fie de acord cu uh, crearea acestei entități. Asta este încurajator. Uh, inclusiv pentru opinia publică internațională, Uniunea Europeană s-a angajat tot mai mult cu o abordare mai corentă, mai consecventă pentru a ajunge la o soluție electorală negociată și uh, consilierul special Iglesias uh, vizitează zona în acest uh, moment cu eforturi diplomatice uh, țintite către diverse părți interesate. El va merge și la Caracas în următoarea perioadă. Tot în acest, în acest sens. Trebuie spus că dimensiunile crizei cu ramificațiile sale politice înseamnă că um, opinia publică internațională, um, trebuie, comunitatea internațională trebuie să conlucreze pentru a restaura ordinea constituțională. Atul nostru cel mai mare este, fără îndoială, unitatea noastră europeană. Dacă aceste eforturi eșuează și uh, regimul merge pe calea unilaterală denumirea Comisiei Naționale Electorale, își va pierde ultima rămășiță de legitimitate și nu va mai permite acestei țări să meargă pe, spre o soluție negociată. Opoziția însă este divizată în ceea ce privește participarea la următoarele alegeri parlamentare. Uniunea Europeană va continua să exercite presiuni asupra mm, actorilor de pe teren. După cum știți, măsurile noastre vor ținti, bineînțeles, regimul uh, sau partidele politice, dar nu populația. În ce privește asistența pentru această țară, Uniunea Europeană este extrem de implicată pentru a ajuta în problema umanitară și de migrație. Până acum, din 2018, peste 280 de milioane au fost uh, cheltuite în această țară, în Venezuela, dar și în întreaga regiune, în aceste scopuri. Dar, totuși, uh, în ciuda acestui lucru, foarte puține ecouri au ajuns în Europa în legătură cu ceea ce se petrece acolo. Asistența este extrem de necesară, dar extrem de prost finanțată. Uh, din uh, cele peste un miliard necesare calculate, nu s-a plătit, nu s-a primit absolut nimic, deci 0%. În, uh, pe continentul american uh, asistăm la cea mai mare deplasare de populații, comparabilă cu cea din Siria. Numărul de, numărul de emigranți refugiați uh, din Venezuela, între alte țări, a crescut la până la 4 milioane anul trecut, de la câteva uh, sute de mii în 2018. Cei care fac ajutor umanitar în această țară se confruntă cu probleme de logistică, administrative uh, și de securitate, mai ales <clears throat> complicată este viața ONG-urilor și a agenților umanitari, umanitari, deși, totuși, situația accesului la ajutor umanitar s-a îmbunătățit. În octombrie, la Bruxelles a avut loc o conferință a solidarității cu această țară. Ea a luat notă de răutățirea situației și a recunoscut că țările gazdă fac eforturi și asta prin coordonarea conferită de procesul de la Quito. E nevoie însă de bani, de fonduri substanțiale și în prima jumătate a acestui an se va uh, organiza o conferință de promisiuni de finanțare, Pledging Conference, și rămâne de văzut când și cum se va organiza această conferință sub egida ONU. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. And now... Mulțumesc foarte mult! Iar acum avem timp pentru un schimb de opinii. Este planificat până la 5 jumătate sau 6 uh, fără un sfert. Avem 35 uh, de minute, 40. Uh, Michael Galler dorește să ia cuvântul, Milan Mon, domnul Țațalieros, domnul Gil Mato, Javier Lopez și încă unul. Doamna Zovco, domnul Wallace, doamna Ana Fotiga, Sanchez Amor. Bun. Mergem acum uh, din partea PPE, mai întâi la Michael Galer. Da, mulțumesc foarte mult pentru această informare care e destul de deprimantă, având în vedere cifrele și faptele mm, și cu un regim atât de crud ca acesta care a produs mai mult de 5 milioane de persoane strămutate în afara uh, țării, așa cum este descris, uh, sau altele care au rămas în condiții foarte groaznice, um, groaznice acasă. Trebuie să vedem cum putem noi să ajutăm um, și să găsim o soluție care să fie gestionată de către cei care sunt mai aproape de eveniment. Măsurile pe care le-am luat noi um, ar fi important să fie aplicate și de aceea mi-aș dori, în primul rând, ca toată lumea să le susțină. Întrebarea mea pe care vreau să vă pun mai întâi este dacă sunteți conștientă de faptul că domnul pe care domnul, doamna pe care domnul Maduro o consideră vicepreședinta sa, doamna Rodriguez, a, s-a oprit uh, în tranzit uh, la Madrid pentru o noapte și uh, apoi a, fost, a avut loc o întâlnire cu un ministru spaniol nu am verificat această informație. Se pare că au și descărcat 40 de valize de dimensiune medie. Considerați că aceasta este o încălcare a măsurilor pe care le-am luat noi? Aș spera ca unitatea noastră să nu fie totuși uh, afectată de astfel de acțiuni unilaterale. Ați putea să comentați și apoi pentru ca să mai adaug ceva, avem un grup de lucru la Consiliu care se ocupă de sancțiuni și care verifică felul în care măsurile pe care le-am luat în diferitele țări, fie Ucraina sau Venezuela în cazul acesta, cum au fost ele implementate. Și vreau să știu dacă a fost uh, discutată problema, în presa nu am găsit-o deloc. Cum putem să facem ca să se evite astfel de evenimente? Cum putem evita ca să nu mai dăm semnale greșite către Maduro? Cred că Spania ar trebui să fie ultima care să dea semnale contradictorii acestui regim. Pentru că atunci înseamnă că Uniunea, în rest, nu se interesează de situația Venezuelei și a acceptat situația așa cum este. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau acum uh, cuvântul lui Javier Lopez, care este și uh, vicepreședintele Eurolat. Ah, Mulțumesc frumos, domnule președinte. În primul rând, îi uh, mulțumesc uh, invitatei noastre de astăzi cu privire la, uh, pentru prezentarea situației nefericite din Venezuela și pentru încercările pe care le face ea. Astăzi, Uniunea Europeană se confruntă cu uh, circunstanțe foarte grave, fără ieșire în cadrul politic, uh, și se confruntă și cu problema umanitară din Venezuela, care este devastatoare atât intern cât și asupra regiunii, care oricum se confruntă cu o listă lungă de necesități și probleme. Avem administrații publice, state, care au procese complexe cu care trebuie să se descurce necesități ale populației și la asta se adaugă sute de mii, milioane de venezueleni care se duc în țările lor. Și aici vorbim de Ecuador sau Columbia, Peru de asemenea, și altele care fac un efort important uh, pentru a primi acești uh, imigranți și refugiați. În primul rând, eu am câteva observații de natură generală vis-a-vis -vis de dezbaterea legată de Venezuela. Adevărul este că noi dezbatem constant și pasionat subiectul Venezuelei, deși situația de acolo este foarte gravă, fără doar și poate. Însă în mandatul anterior am avut vreo 10 rezoluții și 14 dezbateri în acest Parlament. Da, este necesar să abordăm această chestiune, însă uneori deputații de aici se întreabă dacă uh, uh, folosința politică pe care o dăm Venezuelei ajută uh, cazului său sau uh, devine un instrument politic intern care nu are nicio legătură cu Parlamentul acesta, ci cu politica națională a unor țări, ceea ce beneficiază Venezuelei. Eu, sincer, am îndoieli în acest sens. Este bine că dezbatem, este bine că ne confruntăm, că avem poziții clare, dar dacă asta se transformă într-o uh, armă politică uh, aici sau în statele membre, nu avem cum să construim unitatea despre care uh, vorbea uh, antevorbitorul me- antevorbitoarea mea. În primul rând. În al doilea rând, Uniunea Europeană și guvernele sale sunt cu toate angajate, evident, și guvernul spaniol, uh, în poziția comună acordată în Consiliu, așa cum trebuie, și cu privire la aplicarea pe care trebuie să o a, a, a, um, care revine statelor membre. Însă, între, problema este că avem o poziție comună pe care cu toți am acceptat-o, pe care o acceptăm și însă care este utilă pentru chestiunea Venezuelei. Și aici vreau să spun două lucruri. Unu, uh, Uh, criza umanitară, importanța conferinței care se organizează, este bine ca Parlamentul să acorde prioritate chestiunei, chestiunii umanitare și, doi, ieșirea politică. Vis-a-vis -vis de ieșirea politică, noi am spus o strategie, o recunoaștere a aproape tuturor statelor membre presiune internațională, uneori uh, oarecum uh, brusc, noi uh, cu oare, rafinat, așa cum trebuie diplomatic, însă trebuie să, să ajungem la un final și să creăm și o reflexie internă la nivelul Uniunii Europene. Thank you. Uh... Mulțumesc. Nu dorește nimeni de la Renew și de să ia cuvântul nici de la Verzi, așa că Mergem la Ana Fotiga de la ECR. Da, în această dimineață, doamnă Fotiga, ați insistat ca întâi coordonatorul să ia cuvântul mai întâi și acum îmi spuneți pe dos. Da, așa este, dar grupul politic decide cine vorbește, așa că noi ne-am pus de acord cu domnul Taci că este el care să ia cuvântul acum. Da, încercam doar să vă spun doar că nu sunteți foarte coerentă. Mulțumesc, sunteți foarte drăguți, dar da, n-am nevoie să iau lecții de la dumneavoastră, cred. Gracias, președinte. E... Eh, Domnul Terș, mulțumesc, domnule președinte. Ne confruntăm cu o situație, auzim o istorie devastatoare a acestei uh, țări care este Venezuela după 20 uh, de ani de socialism chavist care, în ciuda tuturor avertismentelor, a mers din rău în mai rău, din grav în mai grav și, fără îndoială cu ajutorul Cubei, a ajuns să fie acum probabil regimul cel mai crud care există pe fața pământului cel care își ucide cei mai mulți din proprii cetățeni, care expulzează cei mai mulți din proprii cetățeni către exteriorul țării sale, mai mult decât Siria, fără, acolo să fie, fără ca acolo să fie război. Se presupune că ar fi în pace, dar totuși vorbim de peste 30.000 de asasinate pe an. Este absolut înfiorător ceea ce se întâmplă acolo. Și există un responsabil. Responsabil este un regim criminal, cel al lui Maduro. Un regim care, din nefericire, nu a fost suficient condamnat și izolat și sancționat pentru a reacționa cu adevărat la genul acesta de presiuni. El și-a continuat presiunile și uh, alianțele. Iar acum ne confruntăm cu o situație oribilă, o situație obținută în Spania de un partid care s-a format și s-a finanțat din Venezuela și care a ajuns acum la guvern. La momentul de față avem în guvern practic pe cineva acolo um, care îl reprezintă pe Maduro în Consiliul de Ministri. Este o situație îngrijorătoare pentru toată Europa, dar pentru Spania e o tragedie. Spunem că nu putem avea pozi- poziții împărțite la nivelul Uniunii Europene. Păi pozițiile sunt împărțite pentru că domnul Sanchez nu a vrut să-l primească pe Guaido, care a fost primit în toată Uniunea Europeană, inclusiv aici, Însă domnul Sanchez nu l-a primit, ci a primit un ministru, ci un ministru s-a întâlnit clandestin cu o reprezentantă a guvernului Maduro, care are interdicție de intrare în spațiul european pentru că este acuzată de grave crime împotriva uh, drepturilor omului și de narcotrafic. Dar, iată, s-a întâlnit uh, clandestin cu cineva din guvernul spaniol. După cum spun, avem indicii tot mai mari că unul din partidele din guvernul spaniol are legături strânse cu această dictatură și această dictatură exercita o presiune asupra Partidului Socialist, fiindcă Partidul Socialist are legături întunecate, după cum am spus, văzut, cu ambasadorului Zapatero. Dincolo de Zapatero există legături întunecate pe care ei încearcă să le ascundă cu orice preț și de aceea spun că avem un guvern european care este șantajat de dictatura venezueleană, ceea ce este extrem de grev pentru securitatea noastră în general. Mulțumesc frumos, cred că diagnosticul meu este cât se poate de corect. Thank you. Colleague Wallace. Mulțumesc, domnul Wallace. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, doamnă. Ați uh, dat o imagine foarte sumbră a situației din Venezuela. Într-adevăr, lucrurile sunt foarte problematice acolo deja de o vreme. Am fost anul trecut o săptămână în Venezuela și am uh, considerat că lucrurile sunt într-adevăr dificile pentru multă lume. În remarcile dumneavoastră ați spus că soluția nu poate veni decât de la oamenii din Venezuela, în timp ce considerați în același timp că e nevoie ca și comunitatea internațională să ajute. Eu aș spune și că nu cred că comunitatea europeană a fost de mare ajutor până acum. Cred că mai degrabă a fost o greșeală mare ca Maduro să fie, Guaido să fie recunoscut de, ca președinte când SUA făcea presiune asupra noastră, când fusese numit ca uh, lider al adunării naționale timp de 12 luni, nu a fost de fapt niciodată ales președinte, ceea ce este o încălcare totală a dreptului internațional, deci să fie recunoscut ca președinte după așa ceva când niciodată nu a fost ales în această poziție. Poate că nu am auzit eu în prezentarea dumneavoastră, dar nu cred că ați vorbit de sancțiuni. Poate că pur și simplu n-am auzit. Având în vedere problemele din Venezuela în momentul de față, cred că nu e atât de greu să îți dai seama că cea mai mare influență într-un loc dificil în care se află țara respectivă este legată, deci această situație e legată strict de um, sancțiunile americane, că americanii au început să influențeze lucrurile de când a venit Chavez la putere în 1999, că au făcut totul pentru a muta lucrurile, pentru a schimba guvernul, pentru că au făcut totul ca să submineze guvernul actual cu sancțiunile pe care le-au impus și sancțiunile acestea sunt foarte dure, au at- au lovit însă oamenii din Venezuela și nu pe Maduro. Sunt uh, cei care i-au obligat, de fapt, pe oameni să părăsească țara. Nu credeți că Europa ar trebui să încerce să ridice aceste sancțiuni? Nu credeți că trebuie să lucrăm împreună cu guvernul din Venezuela și să încercăm să rezolvăm o situație foarte dificilă care s-a creat? Pentru că tot ceea ce s-a încercat până acum, din câte înțeleg eu, nu a funcționat știu de mai multe firme de avocatură din lume care au insistat că, drepta, că dreptul internațional nu a fost um, și specialiști în drept care au insistat că dreptul internațional nu a fost respectat în această problemă. Mulțumesc, domnule Wallace. Trecem la a doua rundă. Doamna Sofco de la APP. Aș sugera să nu depășiți două minute, vă rog. Două până la trei minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Noi am dat uh, premiul Saharov uh, acum doi ani opoziției și noi am auzit acum că, de fapt, această opoziție nu este respectată, că ea se află într-o situație foarte dificilă în Venezuela, unde sunt încălcate drepturile omului în fiecare zi. Dumneavoastră ați de fapt, uh, s-au introdus sancțiuni pe guvern. Care sunt măsurile pe care Serviciul European de Acțiune Externă le poate lua pentru a informa guvernul? Dacă este adevărat că președintele Sanchez s-a întâlnit cu cine n-ar fi trebuit și că s-au petrecut uh, ore împreună în escală în Spania, vreau să știu dacă au informat Comisia Europeană că s-au încălcat sancțiunile și dacă puteți să ne spuneți care sunt măsurile care se pot lua pentru ca să fie informați că au încălcat sancțiunile. Mulțumesc, domnul Sanchez Amor. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim pentru informare. Nu prea am aflat uh, evenimente noi. Se pare că situația nu are nicio ieșire și trebuie să ne spunem uh, toate speranțele în aceste alegeri. Să sperăm că noua comisie electorală va permite un proces uh, acceptabil din punct de vedere internațional. Aspectele umanitare țin de criza politică și în această instituție problema Venezuelei se folosește din, uh, cu obiective pur domestice, după cum a demonstrat-o colegul Terș. Cred că este sterilă uh, o dezbatere pe chestiuni domestice aici, mai ales uh, pentru Venezuela, chiar dacă intelectual vorbind poate fi foarte satisfăcătoare pentru unii. Evident că toate guvernele europene, inclusiv cel spaniol, va respecta unitatea de criterii și unitatea de acțiune asupra căreia am convenit. Uh, chestiunile despre care se vorbește aici, uh, cum este executarea sancțiunilor, uh, țin de state, după cum a spus domnul Borel. Și dacă există îndoiel cu privire la sinceritatea unui guvern vis-a-vis -vis de acest compromis, Parlamentul Național este locul potrivit pentru a pune lucrurile în discuție. Și nu acest Parlament, pentru că faptul de a aduce aceste lucruri aici introduce uh, îndoială cu privire la sinceritatea preocupării uh, vis-a-vis -vis de Venezuela sa, uh, prin uh, folosirea problemelor Venezuelei pentru chestiuni domestice, care nu ajută Uniunea Europeană, nici statele membre și mai ales nu ajută Venezuela. Toată această dizertație imaginativă vis-a-vis -vis de Maduro, care este în Consiliul de Miniștri de la noi, uh, din țara mea, printr-un reprezentant, uh, sau cu privire la ambasador trimiși de perverse guverne socialiste uh, în țări cu regime totalitare, mă fac să-mi cer scuze către colegii din alte țări care ar vrea să vorbească despre Venezuela pentru că îi preocupă situația de acolo și nu pentru că ar considera că există există vreo fereastră de oportunitate aici pentru a critica guvernul spaniol. Guvernul spaniol a făcut, întotdeauna ceea, uh, a făcut ceea ce face întotdeauna vis-a-vis -vis de Venezuela. Este în aceeași, pe aceeași lungime de undă cu Uniunea Europeană și solicită um, să se facă ceea ce s-a convenit în forurile internaționale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Fotiga. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele Maduro și predecesorii săi a fost uh, liderul unei țări care era un paradis pentru resurse naturale, cu forță de muncă destul de bună și foarte calificată și a adus-o la colaps, provocând una din cele mai mari crize umanitare din lume. Aș vrea să le amintesc colegilor că comunitatea internațională, când e să vorbim de dreptul internațional, a avut rezerve enorme în ceea ce privește alegerile libere, așa zise, și am oferit și premiul Saharov uh, opoziției parlamentare din Venezuela și deci cred că suntem obligați să arătăm solidaritate cu colegii noștri care reprezintă societatea venezueleană și care trăiesc intimidarea pe bază cotidiană. Doamna ambasador ne-a spus că e mai mult decât evident că familia apropiată a lui Guaido a fost uh, supusă intimidărilor. Vreau să vă întreb dacă puteți să țineți cont de presiunea care este exercitată de guvernul Maduro, care este nivelul de susținere pentru Guaido și care este prezența actorilor externi în Venezuela. Știm că Rusia, Rusia a fost acolo și vreau să știu dacă prezența lor mai e vizibilă. Mulțumesc! Acum dau cuvântul restul vorbitorilor de la PP, domnul Milan Mon. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și reprezentantei SAE pentru informarea cu privire la situația actualizată din uh, Venezuela, inclusiv situația umanitară care este regretabilă și își găsește originea în uh, problemele acestui uh, guvern uh, și regim al lui Maduro. Să nu căutăm alte motive pentru a explica situația. Eu am câteva observații. În primul rând, să fim întotdeauna atenți atunci când studiem sau evaluăm efortul unui dialog cu Maduro. Pentru că uh, toate aceste lucruri, inclusiv umilirile, nu au făcut uh, decât uh, să-i câștige timp lui Maduro să țină ocupată opinia publică internațională și internă. Vă amintesc că inclusiv Republica Dominicană, Oslo, Barbados, în toate aceste lucruri s-au încercat medieri însă fără respectarea prerogativelor constituționale ale adunării naționale. Uh, Guaido a fost din nou amenințat cu închisoarea de curând, deci să fim foarte atenți. Uh, luna trecută acest parlament a solicitat uh, intensificarea sancțiunilor în acest context. Înțeleg că luni Consiliul Miniștilor a vorbit despre Venezuela, dar uh, reprezentanta Serviciului European de Acțiune Externă nu ți-a spus nimic. Nu ne-a spus nimic, deși vorbim despre chestiuni de actualitate. Nu știu nici dacă s-a abordat problema trecerii prin Spania a vicepreședintei Delcy Rodriguez, trecere care este interzisă. Nu e vorba de intrare. Tranzitul însuși este interzis printr-o decizie a Consiliului. Și aș vrea să știu dacă se realizează o monitorizare europeană de către Consiliu, așa cum ar trebui, și de grupul de consilieri pentru relații externe, cu privire la această informație specifică pe care o știe atât Comisia cât și SEAE. Și dacă ați solicitat informații de la autoritățile spaniole cu privire la această aparentă încălcare a măsurilor, uh, a, a sancțiunilor. Mandatul formării uh, solicită sancțiuni, inclusiv colectarea tuturor informațiilor disponibile privind presupusă încălcarea măsurilor restrictive ale UE și a regimului uh, internațional de uh, sancțiuni. De aceea o întreb pe doamna Lorenzo. Grupul Relex a solicitat uh, informații guvernului spaniol, are de gând să o facă, a vorbit SEAE cu președinția croată care bănuiesc că prezidează grupul Relex pe această chestiune. Uh, a luat SEAE vreo măsură în acest sens? L-am auzit pe domnul Borel că nu, tema aceasta nu ține de comisie, a spus-o săptămâna trecută, dar depinde de Consiliu sau concret de acest grup. De aceea și închei, aș vrea să ne răspundeți pe această întrebare. La chestiunea valizelor deja a vorbit domnul Galer, nu am eu timp de asta, însă aș vrea să știu ce se întâmplă cu acest tranzit, dacă s-a luat vreo măsură în acest sens. Cel puțin să se solicite informații. Mulțumesc! Domnul Sansalejos. Mulțumesc, domnule președinte. Acum câteva zile, vicepreședinta Guvernului Spaniol a spus, într-o declarație foarte surprinzătoare, că Venezuela nu interesează pe nimeni și astea sunt cuvintele ei. Opinia noastră este oarecum diferită. Înțelegem că Venezuela trebuie să continue să fie o prioritate și, evident, ne interesează. Ne interesează datorită compromisului nostru, datorită angajamentului nostru cu democrația venezueleană și din cauza crizei umanitare înfiorătoare, teribile, cu care se confruntă această țară. În ceea ce privește sancțiunile, fără îndoială, sancțiunea cea mai gravă și care trebuie ridicată este cea care îi afectează pe venezueleni sub forma unui regim autocrat care combină eșecul economic cu corupția structurală și cu represiunea. În acest context, eu, ca și colegii mei, sunt sigur dacă sunteți conștientă despre trecerea prin Spania a vicepreședintei uh, Venezuelei cu încălcarea restricțiilor la aeroportul Barajas din Madrid, unde a fost primită de un membru proeminent al guvernului spaniol. Vreau să vă spun că această chestiune, deși este prezentată ca un element de confruntare partidistă, nu este asta. Chiar ieri, și este un element ce trebuie uh, actualizat, o judecătoare din Madrid a solicitat să îi se dea registrele, înregistrările camerelor din aeroportul Barajas, spunând că există uh, indicații rezonabile de infracționalitate, adică prin acest episod s-a comis un delict. Ne aflăm în fața unei situații care crește tot mai mult în gravitate de la o zi la alta. Și în fața acestei situații, care se agravează de la o zi la alta, mi se pare de nescuzat faptul că Uniunea Europeană, prin mecanismele deja menționate, nu cere nici măcar informații. Noi suntem partizanii unei poziții comune, într-adevăr, în ceea ce privește relația cu Venezuela, însă această poziție comună trece prin recu- recunoașterea neechivocă a lui Juan Guaido ca președinte și, evident, aplicarea strictă a regimului de sancțiuni. Și, din păcate, trebuie să spun că guvernul spaniol, pe niciuna dintre cele două teme, nu trece testul la momentul de față. Mulțumesc! And now I give the floor to somebody who Mulțumesc. Acum uh, vreau să-i dau cuvântul domnului Lopez Aguilar, care știe probabil cel mai bine López Isturiz, care știe care este situația. Después de oír un informe como el que hemos oído, estoy convencido de que no hay necesidad. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Sunt convins că nu este necesar să explicăm de ce Venezuela prezintă un interes pentru Uniunea Europeană și pentru acest Parlament. Vreau să vă explic de ce domnul Guaido este președinte. El este președintele adunării naționale, care este singurul for uh, legitim. A fost ales, deja, deși ați spus că nu a fost, a fost ales și după 12 luni a fost reales în ciuda faptului că regimul Maduro a încercat să blocheze adunarea națională. Pentru cei care sunt îngrijorați de poziția de sancțiuni în măsura în care poziția sancțiunilor, în măsura în care aceasta va pedepsi uh, populația și nu regimul. Să știți că multe sancțiuni au fost impuse regimului Chavez, producției de 4 milioane de barili pe, de petrol pe zi, de exemplu. Exportul ilegal din minele de aur provoacă o catastrofă ecologică foarte clară să nu mai vorbim de eh, deplasări și eh, morți, decese ale triburilor indigene. Din acest motiv trebuie să facem totul pentru ca să revenim la un dialog care a fost singura manieră a guvernelor noastre pentru a eh, câștiga timp și spațiu. Trădând poporul venezuelan prin în cazul în care continuăm dialogul. Acest pseudo-dialog nu va da niciun rezultat. Singurul rezultat concret va fi obținut prin sancțiuni. Și în momentul acesta există un stat membru sau un guvern care nu respectă aceste sancțiuni impuse. Despre sancțiuni trebuie să vorbim, trebuie să ne gândim bine, trebuie să supraveghem bine lucrurile și astfel vom putea să obținem ce vrem de la domnul Maduro. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mato! Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim de Venezuela și când vorbim de această țară, eu mă gândesc la un lucru. Sunt persoane care au fost la fața locului și au confirmat că vorbim despre un moment crucial. Vorbim deja de multă vreme de această țară și știm că deja de ani de zile poporul venezuelan suferă foarte mult. Doamna vicepreședinte a Venezuelei, de fapt, nu avea dreptul să intre în spațiul Schengen și totuși dumneai a ajuns în Spania la aeroport uh, și aceasta pune probleme foarte mari pentru că a coborât din avion, chiar a discutat cu un ministru spaniol, deși nu era voie. De curând am avut o delegație de deputați europeni care nu au putut uh, să acționeze la fața locului în cursul unei vizite, ba chiar am fost goniți când am fost acolo. Deci aici avem de-a face cu un paradox. Trebuie să încercăm să găsim o soluție. Colegul meu, Lopez, a spus foarte bine înaintea mea. Avem problema sancțiunilor și știți foarte bine că soluția sancțiunilor nu este neapărat soluția ideală. Pentru că Aici trebuie să mizăm pe un proces electoral liber. Trebuie să avem un proces electoral cu alegerea unui președinte legitim. Iar uh, acesta este angajamentul pe care noi l-am luat uh, în fața Venezuelei. Și angajamentul trebuie să poată să țină cont de ceea ce s-a întâmplat. Există acest angajament, există o rezoluție pe care trebuie să o respectăm și trebuie să putem să recunoaștem ceea ce s-a întâmplat cu uh, acele 40 de valize care au venit până în Europa. Iar Comisia trebuie să acționeze, trebuie să spună lucrurile pe nume. Iar uh, în cadrul sesiunii plenare ni s-a spus că și Comisia uh, nu are posibilitatea de a acționa. Totuși, Există posibilități de acțiune. Comisia trebuie să poată să intervină așa cum o face alte dăți. Trebuie să facă statele membre să respecte rezoluția care a fost votată. Știm uh, foarte bine că intenția Uniunii Europene a fost foarte clară, trebuia să se respecte rezoluția. Iar Uniunea Europeană trebuie să continue în angajamentul său în fața Venezuelei, pentru că e o chestiune de credibilitate. Mulțumesc. Domnul Paul Orangel are cuvânt. Mulțumesc. Stimată doamnă reprezentantă a Serviciului de Acțiune Externă, cred că deja mulți colegi au vorbit de problema umanitară. Este o chestiune permanentă, dar aș vrea să vă pun o întrebare scurtă, dar foarte precisă. În această săptămână, guvernul venezuelan a decis să suspende zborurile companiei TAP, companiei Portugaliei, pentru Caracas pentru că se spune că aceste zboruri nu mai garantează siguranța pasagerilor pentru că au existat la bord, se pare, uh, um, persoane care uh, erau apropiați ai uh, un zbor, un unchi al lui Guaido care se întorcea în Venezuela. De fapt, nu se poate ca până la acest moment vicepreședintele um, și înalt reprezentant pentru politica externă să nu se fi manifestat uh, să fi denunțat această poziție a guvernului venezuelan. Deci o companie care zboară regulat, care respectă toate criteriile de siguranță, este împiedicată să, inter- să aterizeze la Caracas și uh, un reprezentant al UE n-a făcut niciun comentariu pentru a condamna această atitudine a guvernului din Venezuela. Mi se pare de neînțeles să nu mai vorbim de faptul că nu, mai, nu se poate că guvernul portughez să nu fi cerut încă la, în fața instanțelor lor o solidaritate totală pentru guvernul Portugaliei. Este inacceptabil să se acționeze așa. Chiar cea mai mare comunitate străină în Venezuela este portugheză sau în orice caz luzodescendentă. Iar în acest moment toate um, răzbunările împotriva portughezilor sunt absolut îngrijorătoare și la fel este și aceasta de care v-am vorbit. Se consideră că Portugalia face parte dintr-o conspirație împotriva lui Maduro și deci portughezii sunt considerați inamicii și uh, dușmanii guvernului. Nu se poate ca înaltul reprezentant și Uniunea Europeană să nu fi luat o poziție clară în fața acestei probleme. Este o chestiune care îi privește pe toți europenii, mai ales pe portughezi, care fac parte și ei din uh, toți cei care suferă în Venezuela împreună cu poporul venezuelan și comunitatea spaniolă, comunitatea italiană, care sunt comunități puternice acolo, cu toții suferă din cauza efectelor acestei dictaturi. Thank you. And the final speaker... Mulțumesc. Ultimul vorbitor este președintele conferinței președinților de comisii, domnul Antonio Tajani. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. A recunoscut prima instituție din Europa pe Juan Guaido ca președinte interimar al Venezuelei. Noi am apărat întotdeauna democrația, am uh, acordat premiul Saharov opoziției din Venezuela, dar nu considerăm că o alegere curajoasă, o alegere curajoasă a uh, Comisiei a înaltului reprezentant. Noi cerem um, sancțiuni aplicate în fața celor care încalcă libertatea poporului venezuelan. Singurul sistem care funcționează este acesta. Numai așa se vor, va înțelege că e nevoie să schimbăm lucrurile și că trebuie să se meargă în altă direcție. Mai mă îngrijorează însă și alt punct. E vorba de circularea monedei euro în Venezuela. Banca Centrală Venezuelană favorizează moneda venezueleană prin uh, cumpărarea ei în euro sau prin uh, folosirea lirei turce și apoi acești bani sunt folosiți, diferența, pentru ca să în alte scopuri lucrative. Eu am cerut uh, în octombrie înaltului reprezentant uh, știri despre această problemă, n-am primit încă niciun uh, răspuns. Noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie au trecut patru luni, niciun semn nu am primit din partea înaltului reprezentant. Deci, e o problemă concretă, nu ne putem preface că nu vedem și nu știm nimic și în ceea ce privește înalt reprezentantul și în ceea ce privește Parlamentul European. Pentru că atunci când se pun întrebări, este datoria, în cadrul acordului instituțional, instituțiilor celorlalte să răspundă la întrebările puse de Parlament. Este o chestiune crucială, pentru că vrem să știm exact ce se întâmplă cu uh, banii din cumpărarea și vânzarea banilor uh, și monedelor uh, naționale. Ce fac prietenii noștri și prietenii lui Maduro cu acești bani? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Bun, ați primit foarte multe întrebări și comentarii din partea colegilor. Vă invit să răspundeți la cât mai multe dintre acestea aveți 15 minute la dispoziție, ne vom opri cel târziu la 6 fără 5. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să... Nu o să pot să răspund la toate întrebările. Bineînțeles, am notat tot ce s-a spus ce privește vizita lui Delce Rodriguez la, în Spania, încălcarea posibilă a sancțiunilor. Aici Uh, veți primi același răspuns ca cel dat de domnul Borel în plenară în ceea ce privește implementarea măsurilor restrictive ale UE. Implementarea lor, așadar, revine ca răspundere statelor membre. În ce privește întrebările legate de relax și în cazul unor interdicții de zbor, acestea apar în niște hotărâri ale Consiliului sau decizii care sunt obligatorii pentru statele membre. Pe de altă parte, aceste restricții de călătorie nu sunt conținute în decizii ale Consiliului, ehm, ci vin de la statele membre. Dacă nu există o reglementare de la Consiliu, atunci Comisia nu uh, poate să declanșeze o procedură de încălcare sau, așa ceva. Uh, uh, avem restricții de călătorie Delcy Rodriguez este supusă acestora, dar aplicarea lor se face pe baza dreptului național și revine statelor membre. Apoi, S-a pus aici o întrebare de către domnul Wallace. Da, da, da, deci a menționat sancțiunile și aici apar două elemente. Odată, sancțiunile impuse de către Uniunea Europeană ca atare și care sunt uh, apoi uh, și sancțiuni individuale adică care vizează 25 de membri ai regimului foarte clar conectați uh, sau implicați în încălcări ale încălcă, încălcați, um, implicați în încălcările de drepturi ale omului. Așa uh, se întâmplă cu Venezuela, dar noi, spre deosebire de Statele Unite, noi nu considerăm că sancțiunile și presiunile reprezintă un instrument ca atare sau nu reprezintă centrul sistemului nostru, ci doar un instrument printre altele. Uh, studiile economice și alte rapoarte au arătat că situația economică din Venezuela era deja proastă înainte de aplicarea regimului de sancțiuni sancțiunile americane asupra unor firme și operațiuni din Venezuela clar au uh, exacerbat dificultăți preexistente ale populației. Dar, încă o dată, situația era destul de gravă și înainte de aplicarea sancțiunilor, în ceea ce privește nivelul de susținere pentru Huaido. O întrebare interesantă Datele pe care noi le deținem, deci datele recente, arată că da, acum un an el uh, întrunea 60% susținere aproximativ. Deci o mm, susținere destul de bună. Însă el nereușind să obțină rezultate și să aducă schimbarea cerută de populație, uh, Uh, hărțuit fiind de problemele zilnice ale crizei economice, susținerea pentru el a scăzut. Am cifre de între 15 și până la 20% uh, susținere, așadar, dar nici pe departe uh, nu se bucura de popularitatea de acum un an, aceea de 60%. Și Iată, opoziția nu a reușit până acum, în general, să facă față sau să răspundă așteptărilor populației. În ce privește alte elemente, um, cum ar fi implicarea Rusiei, știm că primul ministru Lavrov a vizitat această țară recent, ei fac uh, afaceri acolo, rușii, deci cu cei din Venezuela și uh, americanii au impus uh, sancțiuni și grupului Rosniev. Este o știre proaspătă de ieri. De fapt, uh, Trebuie spus că nu există așa un mare interes de investiție în Venezuela astăzi și asta pentru că asistăm la o incoerență a sistemului, a regimului noi nu facem decât să încurajăm comunitatea internațională dacă nu are totuși o abordare comună, măcar să aibă o poziție consecventă și un mesaj coerent în sensul că trebuie neapărat găsită o soluție, dar asta numai prin negocieri. Și în sfârșit și foarte pe scurt, da, ă, deputatul care a pus întrebarea a plecat, noi suntem uh, conștienți de faptul că compania TAP nu mai poate să aibă operațiuni în uh, Venezuela timp de 90 de zile. Suntem conștienți de asta. E vorba de o instrumentalizare politică și hotărârea cu compania TAP a fost luată fără niciun fel de uh, diligență datorată. E nevoie de o anchetă în regulă și, în orice caz, o suspendare a acestor zboruri nu poate fi considerată ca a fi uh, acceptabilă. Domnul Tajani a trimis uh, o scrisoare. Scrisoarea aceasta este extrem de complicată, în sensul că e greu să-i se dea răspuns. Uh, circulă foarte multe zvonuri în Venezuela legătură cu acel uh, aur, aur pătat de sânge pe care l-a menționat și Guaido când a venit în uh, Europa și a făcut turul Europei, dar uh, e foarte greu să obții dovezi în acest sens. Iar cifrele exporturilor uh, nu confirmă așa ceva. Nu avem date. Și cum nu ai date, e foarte greu să tragi concluzii sau să transforme aceste zvonuri în ceva mai uh, tangibil. În orice caz, ne ocupăm și de asta. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte bine, dragi colegi, sunt o serie de întrebări care nu, au, uh, nu și-au primit răspuns. Domnul Mato mai avea o întrebare. Și ce era cu acea chestiune cu bagajul ministrului? Ministrei, ce se găsea în acele valize? Nu știți, nu? Nu numai că nu știm și nu avem dovezi, nu, nici nu știam despre această poveste. Foarte bine. Mai avem încă 9 minute. Domnul Mato, domnul Milamon uh, vor lua cuvântul și domnul Rangel. La vigilanță, el control. Da, nu voi vorbi de uh, nu voi vorbi de valize. Uh, vreau doar să spun că toate măsurile de control uh, trebuie să se respecte, dar înainte un, înaintea unei încălcări de către un stat membru a măsurilor de uh, restricție, îmi spuneți că instituțiile europene nu pot să facă nimic? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mato, domnul Milan Mon. Dacă v-am înțeles bine, grupul de Grupul reprezentanților RELEX sau al consilierilor nu are competență. Domnul Borel, în intervenția sa din plen, de acum o săptămână, nu s-a referit la RELEX, dar a spus că Serviciul European de Acțiune Externă, în consultare cu Uniunea Europeană, atunci când este competent, va ține uh, legătura directă cu statele membre cu privire la presupusele încălcări pentru a garanta că aceste sancțiuni se aplică în mod omogen în toate statele membre. Adică domnul Borel, da, a spus că Serviciul European de Acțiune Externă are un fel de competență uh, măcar pentru a supraveghea și monitoriza. Întrebarea mea este, dacă spuneți dumneavoastră că grupul RELEX nu are competență și, serviciul, și nici Serviciul European de Acțiune Externă, atunci ce am înțeles eu de la ce, ce a spus domnul Borel? Pentru că, din ceea ce v-am citat, uh, el a zis că își asumă un oarecare rol și când a spus asta, nu a făcut distincția uh, între regulament și decizie. Prin urmare, pe mine mă surprinde și vă întreb și eu ce v-a întrebat domnul Mato. Dacă avem o încălcare flagrantă, nu avem niciun instrument, nici măcar SEAE nu poate să facă nimic dacă nu o face comisia pentru că nu ține de competența sa? Gracias, Paolo Rangel, once again. Uh, Mulțumesc, Paolo Rangel, încă o dată. Mulțumesc, vreau să-mi cer scuze pentru că a trebuit să ies câteva minute la AFCO, unde a fost și domnul președinte înainte, Taiani, pentru ca să spun același lucru, să-mi cer scuze că n-am fost acolo și că am fost aici, deci uh, am venit înapoi cât de repede. Am înțeles că ați subliniat că acest comportament este inacceptabil. Ceea ce aș vrea să știu este dacă ar trebui să facem publice aceste informații. Dacă ar trebui să avem o declarație a Comisiei Europene, în cazul acesta a înaltului reprezentant, pentru că este autoritatea competentă în problema aceasta, care să condemne, să condamne comportamentul uh, regimului Maduro în legătură cu problema ridicată. Deci, un lucru este să avem susținerea dumneavoastră, care e un lucru bun, dar fiind dat că este o problemă publică aici, este vorba de o poziție politică publică a regimului Maduro, poate că ar trebui să avem o poziție oficială a Uniunii Europene. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu este cazul, așa că o ultimă rundă de răspunsuri. Mm, Mulțumesc, domnule președinte. O să răspund uh, întrebărilor domnului uh, Mato și domnului Milan. În altul reprezentant nu are puterea de a desfășura anchete cu privire la eventualele încălcări ale sancțiunilor europene. Răspunde pentru a asigura consecvența politicii comune și de securitate a UE și în această capacitate, în această calitate, poate ridica probleme, teme de îngrijorare cu statele membre sau cu Consiliul. Ceea ce, evident, este compatibil cu ceea ce a spus în altul reprezentant în plenara Parlamentului European. Vis-a-vis -vis de subiectul TAP, da, aveți dreptate. Înaltul reprezentant este cel care trebuie să decidă declarațiile și îi voi transmite îngrijorarea dumneavoastră. Mulțumesc! În acest caz, putem încheia acest punct de pe ordinea de zi și cu aceasta și reuniunea noastră de astăzi. Mâine dimineață reluăm lucrările la ora 9 uh, sub uh, președinția colegului nostru Vașikovski îi rog pe colegii care merg în Turcia săptămâna viitoare să rămână în sală pentru că vreau să începem imediat reuniunea de pregătire a delegației.